Thank you. Hello. Tisztelettel köszöntöm Önöket, magyarul fogom vezetni az ülést. A napi rendi pont... Bună seara, doamnelor și domnilor! O să prezidez ședința din această seară în limba mea, limba maghiară. Avem o dezbatere comună cu privire la Fondul European pentru Adaptare la Globalizare și relocarea întreprinderilor în Uniunea Europeană. Vom discuta în primul rând raportul Reimer Böge, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, Belgia, industria textilă, Irlanda, Dell și apoi o întrebare orală, relocarea întreprinderilor în Uniunea Europeană. Aș dori în primul rând să dau cuvântul domnului raportor, domnului Böge. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Iau cuvântul în această seară în calitate de raportor pentru Comisia de Bugete. Aș dori să mă refer la propunerea Comisiei de Bugete cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare.